Uh, mulțumesc uh, foarte mult, uh, stimată doamnă președinte, stimați eurodeputați, dragi colegi. Aș dori în primul rând să vă mulțumesc tuturor pentru întrebările pe care mi le-ați adresat și pentru schimbări, schimbul foarte interesant de idei pe care le-am avut astăzi. Aș dori să vă asigur de ceva. Dacă primesc sprijinul dumneavoastră și încrederea dumneavoastră, o să Uh, transpun uh, promisiunile în fapte. În timpul acestei audieri am încercat să vă explic în ce va consta acțiunea mea împreună cu statele membre și împreună cu partenerii sociali. Noua comisie își dorește să investească în Uh, recuperare, relansare economică și să stimuleze ocuparea. Sperăm ca cei care uh, își caută un loc de muncă să-și găsească un astfel de loc de muncă, să îi ajutăm să își uh, optimizeze competențele și să sporim mobilitatea. Dorim să asigurăm cea mai multă protecție socială atât pentru persoanele care lucrează și pentru cele care nu lucrează și suntem hotărâți să combatem sărăcia, să intensificăm această luptă. Dorim să stimulăm condiții Uh, de lucru de calitate și sănătate, ne dorim să combatem dumpingul social și să asigurăm uh, o, o condiții echitabile, egale pe piața muncii. Iată care sunt obiectivele pe care ni le-am stabilit. Pentru a le atinge, aș dori să folosesc toate instrumentele pe care le avem la dispoziție. Următoarea comisie va mobiliza până la 300 de miliarde de euro pentru investiții în crearea de locuri de muncă. În uh, bugetul meu care e cam de 10% din bugetul total european, eu o să încerc să uh, mobilizez toate fondurile disponibile pentru obiectivele pe care le-am menționat. Crearea de locuri de muncă, consolidarea protecției sociale și combaterea sărăciei. Garanția pentru tineret va fi una dintre prioritățile mele principale și îmi doresc acest instrument să fie Uh, uh, desfășurat pe deplin de către toate statele membre, fără întârziere, pentru a duce la rezultate concrete și măsurabile și durabile. Politicile de ocupare vor deveni o parte mai explicită a semestrului european, de asemenea, reformele necesare din statele membre vor fi și ele judecate pe baza rezultatelor sau performanței sociale. Dragi colegi, noua comisie are un obiectiv ambițios, uh, trebuie să atingem aceste obiective ca echipă sub conducerea lui uh, Jean-Claude uh, Juncker. O vom face și în parteneriat cu Parlamentul European și, bineînțeles, și cu statele membre și cu partenerii sociali. Ne dăm seama că ne așteaptă provocări imense și putem să reușim doar dacă le afrontăm, dacă le, le așteptăm împreună dacă peste 5 ani vom putem spune că Europa are mai multe locuri de muncă și mai puțină sărăcie, atunci, dragi colegi, doar atunci, peste 5 ani, vom ști că, într-adevăr, am schimbat cu adevărat viața oamenilor. Și așa cum am spus și în declarația mea inițială, pentru oamenii de rând, Uh, aceasta este miza uh, pentru Europa. Vă mulțumesc pentru, co- pentru cooperare și aștept cu nerăbdare să uh, colaborăm împreună. Once again, thank you, uh, Madam Tyson, and uh, thank you. Mulțumim foarte mult, doamnă Tyson, și mulțumim tuturor uh, colegilor care au participat la această audiere. Ședința coordonatorilor va avea loc ușile închise pentru evaluarea acestei uh, audieri de la ora 13 la ora 14 în sala ASP 5G2, spune președinta. Ședința coordonatorilor pentru evaluarea audierii. La ora 1 în sala ASP 5G2. Mulțumesc foarte mult pentru participare!